președintelui Parlamentului European cu privire la situația din Tunisia. După aceea vom avea o declarație din partea Comisiei și din partea uh, șefilor grupurilor politice. Doamnelor și domnilor, vă rog să mai aveți răbdare, să mai rămâneți două minute în sală. Domnule Schulz, domnule președinte, vă rog să nu părăsiți sala pentru următoarele două minute. Stimate colegi, stimați colegi, am urmărit cu îngrijorare, dar și cu speranță ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme în Tunisia. Demonstrații pașnice au fost organizate și s-au transformat până la urmă în confruntări violente, ceea ce este regretabil pentru că autoritatea statală s-a îndreptat împotriva cetățenilor săi. Astăzi putem comemora victimele acestor violențe, exprimăm condoleanțe familiilor victimelor. Mohamed Bouazizi a fost un tânăr care a murit cu această ocazie. A fost un eveniment trist care a marcat acest eveniment în Tunisia. Și vă propun să păstrăm un minut de reculegere. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Situația uh, din Tunisia, situația uh, jasminelor continuă. E o ocazie unică și aș dori să salut hotărârea și curajul poporului tunisian care a uh, inițiat acest, această mișcare. Dar e începutul unui drum foarte îndelungat și bineînțeles că noi, europenii, Uniunea Europeană, sprijină Tunisia în toate domeniile. Ne dorim ca poporul tunisian să învingă Uh, pentru noi uh, libertatea de exprimare, justiția socială și adevăratul pluralism sunt valori foarte importante. Capacitatea, de exemplu, de alți uh, lua destinul în mâini. Și de aceea nu putem să rămânem indiferenți, dar ne-am dorit ca toate aceste schimbări să continue în mod pașnic. Ne dorim această tranziție pașnică înspre un guvern care să respecte statul de drept. De asemenea, am dorit să lansăm uh, un apel autorităților pentru a elibera toate persoanele care au fost închise. Am dorit de asemenea să lansăm un apel în legătură cu uh, derularea unor uh, anchete independente în ce privește actele de corupție și folosirea violenței și am dorit ca alegeri parlamentare și prezidențiale cu adevărat libere și echitabile să fie organizate, monitorizate de observatori internaționali. Și în fine, dar nu în ultimul rând, am dorit ca în Tunisia să ajungă la putere un guvern în care toți, uh, un guvern de unitate națională în care toți tunisienii să se recunoască. Noi suntem parteneri pentru că e vorba de o țară vecină și parteneriatul acesta trebuie să fie în slujba popoarelor, atât a popoarelor, uh, poporului tunisian, cât și a popoarelor din Uniunea Europeană. Și deci trebuie să-i sprijinim pe tunisieni pe această cale înspre schimbare. Am dorit ca lupta lor să fie încununată de succes. Doamnelor și domnilor, haideți să îi sprijinim pe tunisieni în lupta lor. Proszę Państwa, w ramach krótkiej debaty na temat sytuacji... Doamnelor și domnilor, acum Vom avea o scurtă dezbatere. În primul rând, are cuvântul reprezentantul uh, Comisiei Europene. Domnul Füle are cuvântul în calitate de prim vorbitor. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, honorable members, uh, the recent... Domnule președinte, stimați deputați, Revoluția populară din Tunisia nu are precedent în istoria modernă a acestei țări. Pe 17 decembrie un uh, tânăr uh, destinator al unei diplome universitare și-a dat foc, foc după ce poliția i-a confiscat fructele și legumele pe care le vindea pentru a-și asigura viața. Mai puțin de o lună mai târziu, protestele din întreaga țară au dus la mm, plecarea precipitată din țară a președintelui Ben Ali. Condamnăm violența cu care uh, această răscoală populară uh, a fost uh, contracarată uh, de guvern. În continuare au loc acte de, viol- de violență și Tunisia este în continuare într-o, frază, într-o fază foarte delicată, chiar dacă ne sosesc vești în legătură cu realizarea unui guvern de unitate națională. În ciuda siguranței, mesajul poporului tunizian este foarte clar Tunisia dorește să fie o democrație stabilă, să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale. Dorește alegeri libere, corecte, la care să poată să participe toată lumea. Dor, Tunisia dorește să scrie o nouă pagină în istoria sa și dorim să sprijinim Tunisia în aceste eforturi. Respectarea Constituției și încercările de a realiza o, un guvern de solidaritate națională uh, sunt pași în direcția cea bună. Bineînțeles, este doar un început. Uniunea Europeană a amintit întotdeauna Tunisiei obligațiile sale internaționale în domeniul drepturilor omului și libertăților fundamentale. Încă de la începutul mandatului meu, încă din momentul audierii aici în Parlament, am spus că e nevoie de noi angajamente în toate domeniile relațiilor noastre, inclusiv în domeniul drepturilor omului. Am subliniat acest lucru în toate întâlnirile cu autoritățile tunisiene, în numele Comisiei Europene, că trebuie să facă pași înainte, să-și respecte angajamentele în ceea ce privește drepturile omului. Am insistat personal în mod foarte clar că folosirea articolului 61 bis din codul penal va fi considerată de noi ca fiind incompatibilă cu statutul privilegiat și valorile noastre comune. Dacă există în continuare sceptici de ambele părți care credeau că aceste valori nu sunt comune decât în teorie, ar trebui să asculte din nou și din nou vocile care s-au ridicat pe străzi din rândul poporului tunisian din ultimele săptămâni. Ce altceva puteau să fie aceste apeluri decât apelul la mai multă democrație și la respectarea drepturilor omului. După cum a spus și doamna Catherine Ashton, Uniunea Europeană va sprijini un proces electoral corect cu garanțiile necesare. Sperăm că modalitățile sale de organizare vor fi anunțate cât de repede după ce Guvernul de Unitate Națională va începe să funcționeze. Suntem gata să oferim asistență imediată pentru a pregăti și a organiza procesul electoral și pentru a sprijini o tranziție democratică reală. Lucrăm și la un pachet mai larg pentru a oferi asistență imediat ce situația se va stabiliza în domeniul dezvoltării economice și pentru a oferi soluții la problemele cu care se confruntă tinerii tunisieni și pentru consolidarea statului de drept și a sistemului judiciar. Vom continua să ne consultăm cu Parlamentul și cu statele membre în legătură cu acest proces. Domnule președinte, stimați deputați, politica europeană de vecinătate se bazează pe valori esențiale comune Uniunii Europene și partenerilor săi. Democrație, drepturile omului și economie de piață deschisă. Pentru a construi împreună un spațiu al democrației, stabilității și prosperității comun, nouă tuturor. Comisia a subliniat întotdeauna că aceste valori sunt o componentă esențială a politicii noastre de vecinătate atât cu vecinii din sud, cât și cu cei din est. Cu clasa sa de, sa de mijloc importantă, un nivel ridicat de educație, apropierea sa de Europa și o situație moderată în general, Tunisia se află într-o poziție bună pentru a face pasul necesar înspre democrație pe care îl cer poporul, atât de ferm și cu atâta curaj. Cred că Toată lumea trebuie să fie de acord că Uniunea Europeană are interes ca Tunisia să fie o țară democratică, prosperă și stabilă. Avem relații robuste de multă vreme cu Tunisia, legături strânse între popoarele noastre și comunitățile noastre de afaceri și ambiția înaltului reprezentant, vicepreședinte și a mea, este ca relațiile noastre să se bazeze acum pe noi angajamente în ceea ce privește guvernanța, respectul statului de drept și libertățile fundamentale, precum și în ceea ce privește promovarea reformelor economice și sociale. Vom face tot ce vom putea pentru a ajuta poporul tunisian pentru ca aspirațiile sale să devină realitate. Mulțumesc! Deci, Vă mulțumim, domnule comisar Füle. În numele grupului PPE are cuvântul domnul Salafranca. Recientes acontecimientos de Túnez. După evenimentele care au avut loc la Tunis, cred că ar trebui să ne gândim la responsabilitatea pe care fiecare din noi o poartă. Și anume din două puncte de vedere. În primul rând, trebuie să ne gândim dacă sprijinul acordat pentru un status quo în acele țări de asemenea factură contribuie într-adevăr la o mai mare stabilitate în vecinătatea noastră. Și în plus, domnule președinte, trebuie să ne punem întrebări în legătură cu uh, modul în care Ben Ali a ajuns pe scena politică internațională. Acum a dispărut, dar uh, totuși, uh, pentru ca în această țară să se revină la un sistem democratic, cred că trebuie să ne punem întrebări. Eu cred că la ambele întrebări formulate de mine trebuie să răspundem cu nu. Politica de vecinătate trebuie să fie purtată în spiritul procesului de la Barcel, Barcelona și acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Este nevoie de o corecție. Dacă se ajunge la un vid de putere, atunci elementele cele mai radicale, elementele extremiste încearcă să preia frâiele pentru a ajunge ele la putere. De aceea, cred că noi trebuie să fim reprezentanți apărători ai libertății și nu cred că este suficient să ai o atitudine moderată. Cred că Uniunea Europeană trebuie să întreprindă tot ce îi stă în putere pentru a nu se mai ajunge la asemenea excese. Iar recunosc ceea ce, că este valabil tot ceea ce a spus domnul comisar Fiule în legătură cu Tunisia, dar uh, Uniunea Europeană nu trebuie să apere doar niște angajamente morale care se află înscrise pe standardul nostru, ci este vorba și de apărarea uh, intereselor noastre pentru că noi chiar călătorim cu clasa 1, dacă la clasa 1 vine cineva, un atentator cu o bombă, atunci totul se năruie. Mulțumesc foarte mult, iar acum din partea socialiștilor și democraților, domnul Condividia. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem și noi preocupați de situația din Tunisia și exprimăm condolențele noastre pentru familie celor care și-au pierdut viața în timpul manifestațiilor. Situația confuză care s-a instalat după fuga fostului președinte Binali trebuie să ducă acum la obiectivul cerut de noi și anume să înceapă reformele economice sociale pentru a răspunde așteptărilor populației și ancorarea democrației în această țară, pentru că e nevoie de participarea societății civile a opoziției la guvernare. Fiecare țară are dreptul să-și aleagă propriul drum. Noi dorim ca aceste reforme să se realizeze și ca schimbările să fie efective și nu doar un machiaj al situației. Ceea ce se întâmplă în Tunisia ne interesează pe toți interesează Europa cu întârzierile și erorile sale. În 2005, la Barcelona, Uniunea Europeană a lansat Parteneriatul pentru Mediterană, care trebuia să includă o cooperare economică, politică, militară, socială și umană, dar nici măcar cele două obiective cheie nu au fost realizate. În ceea ce privește economia, s-au redimensionat mult proiectele regionale și infrastructurale de infrastructură pentru că statele europene nu au reușit să facă nimic promisiunile uh, Comisiei sunt în stand-by. Promis, nu s-a realizat zona de liber scump. Zona de liber schimb, mă scuzați. Uniunea pentru Mediterană, lansată în 2008, a fost uh, doar ceva de fațadă. Um, Întâlnirea la nivel înalt care ar fi trebuit să aibă loc în 2010 a fost amânată sinedie. Nu există interesul pentru adevărată cooperare. Uh, regimurile țărilor europene preferă să păstreze relații cu regimuri dubioase, în timp ce milioane de tineri trăiesc fără perspective, altele decât perspectiva emigrării din ce în ce mai dificile. De aceea nu trebuie să ne mirăm că pe, pe fondul crizei economice și sociale manifestațiile uh, din Tunisia s-au transformat într-un tsunami care a putut să zguduie structura puterii existente. Nu mai trebuie să ne temem de fundamentalismul islamic. Trebuie uh, să scăpăm de această concepție uh, postcolonială în raporturile cu țările africane. Chiar plecând de la Barcelona, avem nevoie de o nouă viziune europeană pentru vecinii din zona Mării Mediterane și de aceea vă cer, domnule comisar, să revizuiți în profunzime politicile de parteneriat și vecinătate. Nu putem să ascundem faptul că Comisia și Consiliul erau gata să discute cu Tunisia acordul pentru statutul avansat pe, și trebuie să ne, ex, ne explicați în continuare pe ce baze vreți să faceți acest lucru. Trebuie să se schimbe atitudinea și ritmul. De aceea Comisia și Consiliul, alături de acest Parlament, trebuie să conceapă un nou parteneriat pentru țările din zona Mării Mediterane, nu doar în interesul acestor țări, ci mai ales în interesul Uniunii Europene. Multe dintre problemele noastre pot fi rezolvate printr-un raport productiv și adevărat, real, cu toate țările din uh, zona Africii de Nord. Trebuie să sprijinim reformele economice și în domeniul democrației și trebuie să luptăm împotriva fundamentalismului examen și terorism, uh, islamic și terorismului. Cred că exemplul Tunisiei poate să ne facă pe toți să ne dăm seama că trebuie să schimbăm anumite lucruri în acțiunea Uniunii Europene. Mulțumesc! For your remarks, Madame Marietje Mulțumesc, doamna Maritie Șache, din partea liberalilor și a democraților pentru Europa. Ah, excuse me. Îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Fiule, stimați colegi, aș dori să îi felicit pe uh, tunisieni pentru curajul, pentru temeritatea de care au dat uh, dovadă în apărarea libertăților și a uh, libertăților și sper că nu vor mai avea niciun fel de val, loc, niciun fel de val de violență și că vor avea loc alegeri echitabile. Guvernul la putere și-a ucis tinerii. În urmă cu o săptămână, guvernul a decis să Uh, își mențină puterea obținută uh, în mod artificial și o bogăție obținută artificial. Și astfel au pus în pericol uh, bunăstarea tinerilor. De asemenea, cetățenii nu aveau acces la informații libere. În ce privește accesul la informație, opoziția a folosit internetul și internetul devine tot mai important pentru opozițiile pașnice din întreaga lume. Am uh, Uh, aflat uh, despre această mișcare din Tunisia prin intermediul uh, internetului și a fost nevoie de aproximativ o lună de uh, luptă pentru ca liderii din lumea întreagă și uh, mass media să se trezească. În acea săptămână, săptămâna trecută, ministrul francez de afaceri uh, externe a oferit ajutor guvernului tunisian în, sub forma asistenței acordate guvernului. Aș dori să știu care este reacția comisiei la această ofertă. Confruntarea între guvernul tunisian și poporul tunisian a avut loc atât pe străzi cât și pe uh, pe autostrăzile virtuale pe internet. Guvernul tunisian a fost cunoscut ca fiind unele dintre cele mai avansate în sistemele de filtrare a mesajelor și în, ultimul lun, în ultima lună a încercat să reprime acest popor prin intermediul tehnologiei. Uh, popoare care uh, sunt uh, reprimate în întreaga lume continuă să folosească tehnologia. Astăzi e ziua Martin Luther King. El a spus că a sosit momentul când tăcerea înseamnă trădare. Domnule comisar Fiule, cred că a sosit acest moment. SUA a lansat și-a pierdut uh, foarte mult credibilitatea în uh, uh, lupta pentru libertatea internetului. Uniunea Europeană va trebui să mai uh, câștige o luptă de care vom discuta în această seară în legătură cu legea maghiară privind libertatea mass media. Uh, trebuie să ne inspirăm din uh, exemplul pe care tunisienii ni l-au dat și nu avem niciun moment, de, niciun motiv să nu îi uh, apărăm pe oameni și libertatea de a se exprima pe internet. Mulțumesc, domnul președinte Daniel Convendi din partea versilor. Stimați colegi, que j'aurais aimé ce soit Mulțumesc Ă, mărturisesc că e un moment istoric. Mi-aș dori ca ă, Parlamentul European să fie în înălțimea poporului tunisian care l-a dat jos pe ă, dictatorul Ben Ali. Dictatorul a căzut, dar, din păcate, structura dictaturii încă persistă în Tunisia. Și cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că guverne europene majoritatea membrilor Parlamentului European timp de ani de zile au uh, susținut structura dictaturii și l-au uh, susținut pe dictatorul tunisian. Chiar săptămâna trecută, majoritatea grupurilor politice au refuzat o dezbatere cu privire la Tunisia și refuzau să condamnăm, să-l condamnăm pe Ben Ali. Uh, ce a făcut Uh, ministra de afaceri externă, uh, antevorbitoarea mea, a spus, dar vă mai pot da și alte exemple ale complicității Occidentului. Și de ce? De frică, pentru că ne era teamă de islamism. Într-adevăr, ne putem teme de această dictatură a islamiștilor. Dar când i-am văzut pe acești tineri, pe acești cetățeni tunisieni care, tunisieni care nu sunt islamiști uh, și care luptau pentru libertate și domnul Sidi Buzin care și-a dat uh, uh focul, e, uh, e, e Ian Palahul Tunisiei, când Ian Palah și-a dat foc, tot Parlamentul era în spatele lui și noi nu putem să, n -am, n -am, nu l-am susținut pe Sidi Buzin. Iată care este adevărul în ce privește Parlamentul European. Acum a trecut trecut momentul să trecem la fapte. Comisia trebuie să spună, de exemplu, tunisienilor că alegeri democratice într-o țară care tocmai a ieșit dintr-o dictatură nu se face de azi pe mâine, în două luni. Nu există o bază solidă privind democrația, libertatea de exprimării, media, uh, televiziunea, posturile de radio. Nu există. Nu există decât tipografia de stat și de aceea aș dori să solicit Comisiei să uh, ia banii din acordul de asociere și să pună acești bani în slujba libertății de exprimare în Tunisia și nu în slujba organizațiilor uh, guvernamentale din Tunisia. În al doilea rând, guvernul de tranziție nu e un guvern de unitate națională. De ce spun acest lucru? Pentru că majoritatea celor care s-au luptat sau care încă se află în exil, încă nu s-au întors în țară, încă nu sunt recunoscuți. Și deci va fi nevoie de timp pentru ca forțele democratice și nu forțele care au fost între ghilimere, uh, ghilimele recunoscute de Benali, ci de forțele democratice să ia amploare. Uniunea Europeană trebuie să arate că ceea ce se întâmplă în Tunisia reprezintă pentru noi cheia înțelegerii și a speranței pentru toate statele arabe. Democrația și islamul pot merge mână în mână. Și dacă putem să susținem democrația în Tunisia, această democrație incipientă, veți vedea că și în Siria, în Egipt, în Iordania, peste tot în lumea musulmană, popoarele își vor, se vor ridica și îi vor da jos pe dictatori. Avem o răspundere cu toții aici pentru că, iată, în fine, tunisienii, deci o parte din lumea arabă, ne arată că această speranță de libertate care s-a înfilipat în statele din Est în 1989, aceeași speranță se naște și într-o țară precum Tunisia. Mâine poate în Algeria, poimine în Egipt și în Iordania. Și de aceea e greu de conceput faptul că acest Parlament ă, stă în expectativă, nu știe cum să procedeze, nu știam în 1989 ă, ce urma să devină Polonia, nu știam ă, ce urma să devină Rusia cu Gorbaciov. Dacă de fiecare dată când un popor își cere libertatea, Ni se le, eh, cerem acestui popor să semneze o poliță de asigurare eh, ca să ne asigure că merge într-o direcție, niciodată nu vom susține libertatea. Și de aceea eh, lansez un apel comisiei. Mișcați-vă, dați bani, arătați tunisienilor că real politica e politica de sprijin a democrației și nu politica de sprijin a structurii dictaturii. Uh, Mr. President of the Group of Greens. On behalf of Conservatives and Reformists, colleague Mulțumesc pentru această intervenție. Iar acum din partea grupului EGR, domnul Tenoc. Domnule președinte, această reflexie a frustrării populației a devenit evidentă și, de fapt, bogăția unora contrastează cu sărăcia multora de acolo. Ben Ali a plătit prețul uh, suprem pentru faptul că a disprețuit poporul. Eu nu sunt de acord cu unele afirmații, mai ales care au venit din partea verzilor, că acest uh, guvern a avut doar uh, acțiuni represive și antidemocratice. Există în definitiv și în multe alte state asemenea um, abordări, dar Tunisia într-un fel um, a încercat să stimuleze turismul. Sperăm că acum noi lideri să reușească să salveze ceea ce a fost bună tradiția acestei țări și sperăm că ne vom îndepărta de orice agendă politică periculoasă care în mod evident îi sperie pe europeni. Trebuie îmbunătățită guvernarea acestei țări, trebuie combătut radicalismul violent. Pentru că trebuie consolidate relațiile Tunisiei cu Uniunea Europeană. de altă parte, se cere ca toți cei care sunt responsabili de acțiunile violente împotriva demonstranților, cei care au tras asupra oamenilor, să fie aduși în fața judecătorului. Noi, în Uniunea Europeană, trebuie să acordăm sprijin noului guvern tunezian. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg. Din partea Stângii Unite, Marie-Christine Vergia. Domnule președinte, dragi colegi, cu mândrie intervin aici în numele grupului meu Stânga Unitară Nordică, GUE-NGL. Am denunțat derivele regimului din Tunisia și ceea ce făcea acesta celor care îndrăzneau să-i critique practicile, mai ales actele de tortură împotriva apărătorilor drepturilor omului. Un tânăr de 26 de ani a trebuit să își dea foc pentru ca poporul tunisian să se revolte, pentru ca poporul să nu-i mai fie teamă S-a născut o speranță a libertății, dar au trebuit să moară peste 50 de oameni pentru ca Uniunea Europeană să îndrăznească să dea publicității un comunicat timid la care face, apel, uh, face referire la uz, uh, uzul de forță și să reamintească parteneriatul UE cu Tunisia fără a condamna actele de violență înainte de ziua de sâmbătă. Putem spune că regimul din Tunisia nu va auzit deloc, domnule File, de când ați fost numit în funcție. Uh, această reținere a dumneavoastră nu am, nu am apreciat-o deloc și Parlamentul European a rămas mut. Doar delegația pentru Maghreb um, a dat un comunicat. Dumneavoastră, domnule președinte, nu v-ați exprimat decât sâmbătă și majoritatea Parlamentului European a refuzat o rezoluție scrisă. Dar știm să atacăm mai vehement alte regimuri. Eu, ca franțuzoaică, știu care este responsabilitatea guvernului francez și nu voi reveni la ceea ce a spus doamna ministru afacerilor externe. Este evident că pentru unii vremea coloniilor nu a trecut, dar să sperăm că toate aceste lucruri vor face parte dintr-o acum, grație curajului poporului tunizian, miracolul tunizian la care țineau atât de mulți aici a permis ca poporul tunisian să-și arate adevărată față. Astăzi, responsabilitatea Uniunii Europene este mare. Trebuie să ajute această, acest popor, dar fără um, a se um, amesteca în problemele sale interne. Trebuie să vegheze ca, ca o uh, comisie de anchetă independentă uh, să um, poată să facă lumină în legătură cu actele de violență, să se organizeze alegeri libere și poporul uh, tunisian să nu mai fie spoliat, iar familiile uh, Ben Ali și Traversi trebuie să nu fie doar uh, supravegheate, ci și să poată să facă față propriilor răspunderi. Bineînțeles, astăzi lucrurile sunt încă dificile dar Magrebul poate să ia exemplu din ceea ce se întâmplă în această țară, pentru că revolte identice pot avea loc în toate aceste țări în care interesele occidentale primează în fața interesele popoarelor în aceste țare. Uh, uh, mai mulți oameni și-au dat foc în Egipt, în Algeria sau Mauritania. Aceste țări trebuie să treacă la democrație, la drepturile omului. Trebuie să regândim parteneriatele Uniunii Europene cu țările din Sud și să construim aceste parteneriate pe exigențe democratice, pe respectarea drepturilor omului și pe egalitate. Dacă nu, Uniunea Europeană va deschide calea integriștilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă. Libertate și democrație. Colegul Gerard Batten are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Buzek, ați făcut o intervenție la începutul uh, dezbaterii în legătură cu alegeri libere și un uh, guvern uh, care se reprezinte pe toți tunisienii și ne-ați rugat să sprijinim pe uh, poporul tunisian. Suntem cu toții de acord, niciun democrat nu ar putea fi împotrivă. Într-adevăr, când e vorba de un guvern corupt, incompetent, uh, un popor uh, e clar că trebuie să se uh, revele, să se se uh, revolte. Uh, doar la trei zile de la aceste evenimente uh, violente, Uh, când uh, nu au mai existat alimente, de exemplu, uh, iată, luăm poziție. Mă întreb dacă putem face o paralelă între ce se întâmplă în Tunisia și anumite state din Europeană. Uniunea Europeană are o clasă politică care este tot mai detașată de dorința poporului, foarte incompetentă. În multe state din Europa, șomajul este foarte ridicat în urma politicilor europene. De asemenea, există evenimente de stradă, au avut loc în Grecia, datorită angajamentului ideologic logic al statelor membre uh, față de moneda unică. Irlanda, Spania, uh, Portugalia s-ar putea să uh, preia modelul Greciei, pentru că această economie este prea uh, strânsă de această uh, uh, haină prea mică pe care o reprezintă uh, moneda unică. Când uh, uh țările devin uh, dușmanii popoarelor, popoarele până la urmă se răzvrătesc. Sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră în discursul inițial, domnule președinte, dar haideți să ne asigurăm că aceste principii se aplică în Europa, nu numai în alte state din lume. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumim uh, grupurilor politice pentru că au luat cuvântul, mulțumim pentru intervențiile dumneavoastră. Mulțumim și domnului comisar Füle pentru intervenția în numele Comisiei Europene.